să primiți procesul ve- verbal al acestei ședințe plenare și să-l să-l aprobați la următoarea ședință plenară. Se pare că nimeni nu se opune deocamdată și în orice caz, în cazul în care veți vota în favoarea acestor uh, procese verbale, acestea vor intra în vigoare. Acestea fiind spuse, ședința plenară se închide, se încheie și vă urez călătorie plăcută spre casă. Vă mulțumesc!